Good morning, ladies and gentlemen. I open the meeting of Regi Committee for today. May I ask... Dragi colegi, deschidem reuniunea noastră de astăzi. Am să vă rog să luați loc. Thank you very much. In the very beginning, just to remind you. La început aș vrea să vă amintesc că astăzi este prima zi de primăvară. Deci, uh, am să vă rog să avem o atitudine primăvăratică. Uh, este soare afară, vremea e frumoasă, vine primăvara, viața continuă și merge mai departe. Uh, și nu depinde de toate detaliile cu care ne ocupăm noi tot timpul. Sper să avem o bună reuniune astăzi. Încep cu adoptarea ordinii de zi. Există, obiect, există comentarii sau sugestii referitoare la ordinea de zi? Dacă nu considerăm că este adoptată, apoi adoptarea proceselor verbale ale reuniunilor precedente. Avem uh, procesele verbale ale reuniunilor din 14 și 20 februarie, sunt disponibile online, după cum știți. Propun ca, așa cum facem de obicei, dacă nu există obiecții în timpul acestei reuniuni, aceste procese verbale să fie considerate adoptate. Al treilea punct pe ordinea de zi este Uh, sunt anunțurile din partea uh, președintei. Nu avem atâtea anunțuri, uh, nu am atâtea anunțuri pentru astăzi, însă aș vrea să vă vorbesc despre rezultatul misiunii noastre în Portugalia pe 27 februarie până în 1 martie. A fost ultima misiune a Comisiei Regii condusă de domnul Van Nistelrooy și am să-l uh, rog pe domnul Van Nistelrooy să ne spună câteva cuvinte despre rezultatul acestei delegații. lot of to say because... Mulțumesc. Există multe motive să spun câte ceva, pentru că am avut o delegație cu foarte bună reprezentare din diferitele grupuri politice. Am avut uh, participare deplină la vizite atât din partea membrilor din Portugalia, cât și din partea celorlalți, este important de spus pentru că multe delegații n-au mai avut loc. Am fost foarte interesați de rezultatele și suntem foarte interesați de rezultatele a ceea ce facem, iar această vizită în regiunea din nordul Portugaliei ne arată pentru ce lucrăm. O regiune în uh, plină tranziție, în urmă cu 15-20 de ani în urmă aveau uh, o industrie textilă de prelucrare a pielii, aveau mărci cunoscute, dar apoi din cauza concurenței globale au uh, trebuit să-și caute alte activități uh, și noi inițiative și este foarte important acest lucru pentru întreaga Uniune și mai ales pentru statele membre noi și țările de coeziune ce am văzut în această vizită este că dacă ai un sistem stabil și um, funcțional de educație, atât în domeniul aplicat cât um, și în, în ceea ce privește cei care produc uh, anumite lucruri, poți avea rezultate. Am văzut uh, inițiative în domeniul auto, uh, vehicule autonome, și când ne gândim la toate acestea, la tehnologie și așa mai departe, ne gândim la Germania, dar iată, există și acolo. Am putut uh, testa un astfel de autovehicul, fără niciun fel de riscuri, compania Bosch uh, experimentează cu tot felul de servicii în domeniul siguranței. Deci, atât autoritățile regionale, cât și responsabilii politici, primarii, uh, consilierii. Am vorbit cu toți aceștia și deci uh, am văzut că politica regională chiar este foarte importantă pentru dezvoltarea anumitor părți ale țării. Veți primi un raport uh, complet și colegii, bineînțeles, pot completa, dar eu am fost impresionat de faptul că poți să-ți revii uh, găsindu-ți o specializare inteligentă, știind uh, în ce direcție te îndrepti, investind 7-10 ani și asta atrage noi activități. În industria auto, dar și în alte domenii este valabil acest lucru, precum agricultura. Am vizitat orașul Porto, care este cunoscut pentru turism și pentru patrimoniul său cultural am avut uh, senzația că a fost uh, o delegație foarte reușită, asta și datorită membrilor. Mulțumesc foarte mult! Iată, am primit informația privind delegația din Portugalia. Aș vrea să vă spun că toate delegațiile pe care le organi- le-am organizat în acești 5 ani au fost de mare succes și au fost foarte utile pentru munca comisiei. Am avut diferite exemple din diferite teritorii ale Uniunii, din partea uh, statelor membre. Um, am uh, văzut uh, care au fost diferite probleme, dar și succesele atinse. Um, dar am putut face asta numai cu ajutorul membrilor care au participat la delegații. Deci mulțumesc tuturor celor care au participat. S-a încheiat această importantă parte a muncii noastre acum. Continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este uh, raportarea referitoare la negocierile cu Consiliul privind regulamentul privind dispozițiile comune. CPR. Raportul privind CPR a fost adoptat în plen cu unele schimbări pe 13 februarie. După aceea, uh, dosarul a fost trimis înapoi în comisie pentru negocieri interinstituționale. Au avut loc între timp trei trialoguri pe 19 februarie, 26 februarie și 6 martie. Au avut loc de asemenea o serie de reuniuni tehnice la nivel de personal. Voi da cuvântul doamnei Crel uh, pentru a ne uh, prezenta viziunea sa privind trialogurile și situația în care ne aflăm în acest moment. Doamna Crel, aveți cuvântul. Mulțumesc. Toți partenerii la trialog uh, doreau să uh, încheiem uh, la timp. Tocmai de aceea am organizat cât mai multe reuniuni tehnice și trialoguri posibil. La... Am venit ca Parlament cu o ofertă de compromis pentru blocul de programare și a fost dificil uh, pentru noi, a fost un compromis, am renunțat la unele lucruri și chiar am crezut că Consiliul poate accepta asta. Ei s-au întors uh, la grupul de lucru și s-au întors și au spus că mai au nevoie de timp. Din păcate, cred că multe dintre statele membre consideră că au atât de mult timp până la următorul mandat încât n-a fost necesar să se decidă încă. E păcat, e foarte păcat. Am uh, făcut multe eforturi, comisia ne-a sprijinit ca să găsim un uh, compromis. Președinția a fost foarte implicată în găsirea unui compromis, însă statele membre au pus capăt, au oprit procedura, iar acum, iată, Săptămâna viitoare vom vorbi, vom vota uh, încheierea primei lecturi, uh, nu vor fi dezbateri, nu vor fi amendamente și următorul Parlament va trebui să se ocupe de acest subiect. Sper că vom putea începe cât se poate de repede, în septembrie sau octombrie, dar, bineînțeles, uh, va fi nevoie de timp să se creeze noul Parlament, noile comisii, să vedem cine sunt membrii comisiei, sau membrii viitoarei comisii regii, cine va fi președinte și așa mai departe. <clears throat> și apoi uh, vom putea începe și sperăm că în timpul verii uh, statele membre își vor da seama că nu avem chiar atât de mult uh, timp, chiar dacă uneori pare să fie așa. Asta doream să spun. Este și ultima oportunitate pentru mine să mulțumesc tuturor uh, colegilor care lucrează în această comisie, care au lucrat ca raportor din umbră. Mulțumesc tuturor consilierilor politici, secretariatului, asistenților noștri, pentru că a fost foarte multă muncă. Am uh, lucrat intens la toate propunerile legislative privind viitoarea politică de coeziune și cred că ne-am făcut treaba, putem fi mândri de asta, toată lumea poate folosi asta în campania electorală. Chiar cred că politica de coeziune este ceea ce oamenii văd în uh, viața lor de zi cu zi, în regiunea lor, ca rezultat al uh, Uh, politicilor europene. Vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem cât mai mulți în următorul Parlament. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Is, is correct and thank you for all Da, e bine să ne păstrăm speranța, însă... We tried to, to have our, our opinion in time. We did. Am uh, încercat să venim cu um, avizul nostru la timp uh, pentru munca raportorului, dar Consiliul nu a fost gata. Și e ne, o nebunie să auzim uh, că președinția română spune prima noastră prioritate este uh, coeziune și ajung la un acord la Orizont Europa. Probabil vor reuși același lucru cu InvestEU, dar nu vor reuși la punctul care va fi, prima lor, care va fi fost prima lor prioritate. Citiți prioritățile lor. Sunteți foarte politicoasă, doamnă Crel. Eu nu sunt la fel de politicos. Sunt foarte furios uh, la acest punct. N-au făcut ceea ce au spus că intenționează să facă. Știm că um, la celelalte negocieri unde există dezacorduri și acolo a existat presiune, însă Consiliul acolo a avut o poziție mai proactivă, mai bazată pe cooperare. Însă, bun, după alegeri vom relua, vom avea prima lectură în plen și cu siguranță va, ne putem baza pe cooperarea cu raportorilor. Mulțumesc foarte mult! Îl avem pe președintele grupului de lucru de la Consiliu în rândul nostru. Doriți să spuneți ceva? Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a mulțumi Parlamentului. Aș dori să mulțumesc coraportorilor pentru munca depusă. Cred că doamna Crel a făcut un foarte bun rezumat al situației, am avut foarte puțin timp, trei săptămâni, l-am folosit uh, la maxim. În numele președinției am mobilizat toate eforturile pentru a se face progrese. După cum știți, trebuie să ținem cont și de punctul de plecare. La Consiliu încă lucrăm, suntem la jumătatea drumului, mai trebuie să ne adoptăm uh, avizul final uh, privind regulamentul privind dispozițiile comune. Știți că avem o metodă diferită, lucrăm în blocuri. În ultimele două luni și jumătate am făcut progrese semnificative pentru a ajunge la uh, capăt, ci pentru a avea un mandat pentru întregul regulament. Poate că acesta a fost unul dintre motivele pentru care nu a existat suficientă flexibilitate din partea statelor membre pentru a um, fi deschise la anumite amendamente ale Parlamentului. Însă, uh, noi ne-am asumat un angajament în ce privește coeziunea și uh, vom veni cu rezultate. După cum a spus și doamna ministru în intervenția sa în Parlament, uh, obiectivul nostru de negociere este să încercăm să avem o abordare generală până la finalul uh, celor șase luni de președin... președinție. Mă scuzați. Deci vrem să avem uh, rezultat privind uh, FS+, Interreg, FADR, deci nu numai uh, CPR. Și președinția și-a asumat un angajament să vină cu un rezultat. În ceea ce privește trialogul, cred că munca în urma uh, muncii depuse de președinția română, nu suntem atât de departe de un rezultat și va fi mult mai ușor de, pentru următoarea președinție să vină cu un rezultat. Încă o dată mulțumesc și uh, mult succes în campanie. Mulțumesc! Iată imaginea de ansamblu, încă un detaliu. Este aproape ultima noastră reuniune la regii și pot fi foarte sinceră și să spun că lupta pentru politica de coeziune nu s-a încheiat. Ea va continua în toamnă. Motivul principal pentru care nu am avut uh, progres la trialoguri este că statele membre nu sunt pregătite să accepte uh, imaginea de ansamblu uh, în cadrul financiar multianual și rolul important al politicii de coeziune pe care noi am reușit să îl menținem. Tocmai de aceea spun că comisia noastră s-a descurcat foarte bine, inclusiv raportul pe care l-am pregătit și l-am votat pentru negocieri. Însă munca va continua în toamnă și urez mult succes uh, viitoarei Comisii Regii pentru negocieri. Acesta este motivul uh, principal. Uh, disponibilitatea statelor membre de a accepta formula pentru politica de coeziune. Oricum, vom vota, vom încheia prima lectură privind regulamentul privind dispozițiile comune la Strasburg săptămâna viitoare Vom uh, vota de asemenea și privind uh, fondurile FEDER și fondurile de coeziune și uh, privind Interreg. Deci vom avea aproape întregul pachet pentru voturi în prima lectură săptămâna viitoare la Strasburg și ne vom finaliza munca la dosarele de care țineau de noi. Atât la acest punct. Și acum trecem la vot. Avem un singur vot pentru astăzi. Este ultimul vot pentru comisia noastră. Ajustarea prefinanțării anuale pentru anii 2021 până la 2023. Raportor este domnul Piotrovski. Noi suntem comisia responsabilă nu am primit avize de la buget, uh, ocupare și peș pentru că au decis să nu redacteze avize. Astăzi trebuie să adoptăm proiectul de raport. Domnule Piotrowski, doriți să interveniți? Tak, dziękuję bardzo. My mieliśmy już dyskusję. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Da, am dezbătut și data trecută. Deci, un schimb de opinii Și astfel, pe acest raport ne-am consultat nu numai cu cei din comisie, ci și cu cei din statele membre. Prefinanțarea era la 3%, în propunerea noastră comisia a dorit 1% și după negocieri și după consultări pot să vă spun că putem să uh, sprijinim și doresc să sprijinim uh, procentul de 2%, Vă invit și pe dumneavoastră să o faceți. Se pare că cei de la comisie sunt gata să accepte acest nivel de 2%. Deci, vă rog frumos să votați în favoare acestei inițiative. Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Piotrovski. Aveți lista de vot? Ceva neobișnuit, o listă de vot atât de scurtă. Trecem direct la amendamentele 2 și 3 identice. Pentru, împotrivă, abțineri, da, sunt respinse. Amendamentul 4 pentru împotriva abțineri și se respinge. Amendamentul 1 pentru Împotrivă acum? Eu cred că se adoptă, dar vom face o verificare, pentru că este un vot cheie acesta. Vot electronic la amendamentul 1, am deschis votul. And the vote is closed. Și votul s-a închis și se adoptă. Trecem acum la votul final. Vot electronic și s-a deschis votul. Votul s-a închis și se adoptă cu o majoritate perfectă, cu unanimitate de fapt. Domnule Petrovski, felicitări! Uh, we, we plan to, to have the vote in plenary for April 1 session. So it will be... Vom vota în plenară în plenara aprilie 1, ca să știți. Vă mulțumesc foarte mult pentru această votare. Continuăm acum cu ordinea noastră de zi. Did you take your time? Yes, thank you. Thank you. We... Foarte bine acum. Putem să continuăm cu următorul punct de pe ordinea de zi. Actul delegat la regulamentul comisiei care suplimentez regulamentul 1303 per 2013 al Parlamentului și Consiliului în ceea ce privește forma de finanțare care nu este legată de costurile operațiunilor relevante. Pare foarte tehnic. Într-adevăr. Acest act delegat însoțește de regulamentul pe care l-am menționat și ia în considerare modificările care au avut loc la regulamentul de prevederi comune 2014-2020, aduse modificări de către Omnibus deci, asta este în continuare a hotărârilor pe care le-am luat uh, cu omnibusul. Dacă sunt obiecțiuni, rezoluții la plenară, uh, data limită este 15 aprilie. Ea poate fi prelungită cu până la două luni, conform procedurii obișnuite. Aș dori să cer comisiei să ne prezinte acest act delegat, contextul în care el apare, și apoi, uh, dacă coordonatorii sau membrii noștri doresc să comenteze sau să pună întrebări, pot să o facă și apoi vom vedea ce hotărâm în legătură cu procedura. Doamna Wagner de la Comisie ne poate face o prezentare. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și bună ziua, stimați membrii ai Parlamentului European. Dau binețe și doamnei președinte Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, examinat acest dosar. Este într-adevăr unul foarte tehnic și nici nu o să intru în acest gen de detalii tehnice, ca să nu vă plictisesc. Uh, aș dori să reamintesc istoricul acelui dosar omnibus, era cu delegat se înscrie exact în acest istoric. Comisia și-a depus propunerea la mijlocul lui septembrie 2016, scopul fiind de a se ocupa de uh, niște exigențe și temeri foarte puternice exprimate de către Parlament uh, și statele membre pentru o simplificare. A fost deci o inițiativă foarte bine țintită aceasta cu actul delegat. Ideea este de a nu redeschide uh, Uh, alte dosare și reguli actuale, să nu perturbăm implementarea lor. Ideea este de a merge cât mai bine posibil pe calea simplificării anumitor uh, prevederi și elemente. Acest act delegat în speță are un scop precis și anume o, o nouă modalitate de uh, granturi și asistență rambursabilă care nu este bazată pe costuri. E importantă această prevedere pentru că apar noi elemente în omnibus, printre altele, aceea de a avea posibilitatea de a avea plăți care nu sunt legate de costuri, ci mai mult de condițiile de finanțare. Ideea este că se fac plăți odată ce condițiile de finanțare sunt îndeplinite și fără a mai verifica sau fără a mai avea contabilitatea uh, costurilor subiacente ale acestor operațiuni efectuate. De ce e important? E ceva tehnic, însă ce înseamnă asta? E vorba practic de o simplificare majoră care se concentrează pe uh, rezultatele care sunt uh, avute în vedere și Odată ce condițiile de finanțare stabilite împreună cu statele membre s-au îndeplinit, oricât ar costea acestea, până la urmă, rambursarea poate să aibă loc. Și mecanismul de e, livrare, ca să zic așa, poate fi simplificat. Bineînțeles că asta trebuie să fie tradus într-un act uh, legislativ concret, actul delegat de față, care este unul scurt, nu conține decât patru articole, cu anexă aceasta un pic mai complexă, unde se explică modalitățile în detaliu uh, în ca, prin care acest, acest mecanism uh, se poate pune în funcțiune în ce privește domeniul unde se aplică asta, uh, măsuri legate de eficiența energetică, precum și măsurile legate de resursele de energii regenerabile. De asemenea, se spune care e definiția care ne duce la verificarea îndeplinirii condițiilor de finanțare și care sunt forme de control care trebuie sau nu trebuie Uh, efectuate, adică auditul. Aici se spune foarte clar că auditul trebuie să acopere exclusiv uh, îndeplinirea condițiilor de finanțare. Deci dacă ele au fost îndeplinite, atunci se poate proceda cu rambursarea. În acest caz uh, specific, care se referă la fondurile de la RDF și fondurile de coeziune, uh, Exact pe acestea se concentrează actul delegat în atenția dumneavoastră și cred că cu asta am terminat uh, cu prezentarea mea legată de ce noutăți aduce acest act, uh, ce obiective are el. Nu intru în detalii, bineînțeles că asta va ține mai încolo de munca la nivel de expert, la nivel tehnic în statele membre pentru ca acest lucru să funcționeze efectiv. Vreau să vă spun că la Consiliu această inițiativă a fost prezentată la discuții în grupul de lucru aferent. Experții au fost de altfel invitați la consultări în acest sens în uh, noiembrie și adoptarea acestui act delegat uh, ca atare a, fost, a avut loc uh, în februarie. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare atât de eh, completă și clară. Dragi colegi, aveți cuvântul dacă doriți să puneți întrebări sau să faceți observații sau să protestați. Nu. Bun. Dacă nu există astfel de obiecțiuni, totul este clar. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicațiile acestea și dacă nu mai sunt alte lucruri de spus sau de obiectat. Uh, putem să spunem că am încheiat uh, cu acest uh, dosar, nu mai solicităm acele două luni suplimentare, totul este în regulă. Vă mulțumesc foarte mult! Continuăm acum cu schimb de vederi împreună cu domnul Leo Brincat, membru al Curții de Conturi Europene. Vă rog. Știți că noi cooperăm foarte bine cu Curtea de Conturi. Am avut multe schimburi de opinii în trecut, am primit informații foarte interesante, foarte utile de la membrii acestei curți și vreau să mulțumesc întregii instituții pentru această bună cooperare Eh, pe care o aveți cu noi, cu Comisia Regii. Astăzi îl întâmpin aici eh, cu plăcere pe domnul Leo Brincă, membru al Curții de Conturi Europene, care ne va prezenta raportul eh, special al Curții în ce privește Fondul European pentru Investiții Strategice. Știți că am tot dezbătut despre acest fond aici, în comisia noastră. Am adresat multe întrebări. Le-am și transmis, de altfel, Curții de Conturi și acum, bineînțeles, am dorit să știm ce se întâmplă cu acest raport, ce conține el. V-aș da întâi la început cuvântul 15-20 de minute pentru a prezenta raportul. Însă trebuie să spun că aici în sală avem și reprezentanți de la BEI, Banca Europeană de Investiții, ar trebui să avem, dacă sunt prezenți. Da, poate că sosește foarte în curând uh, ne-am dorit asta, pentru că ne dorim să avem o discuție așa foarte vie legată de rolul uh, BEI, printre altele, dar bineînțeles întâi dăm cuvântul domnului Brincat de la Curtea de Conturi. Mulțumesc foarte mult, bună ziua tuturor! Stimată doamnă Mihailova, stimați membrii Comisiei Regii, Regii, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru această invitație. Ca uh, membru care face raportare, pot să spun că mă bucur să mă aflu aici pentru a prezenta raportul uh, special uh, referitor la FC. Ideea era, și așa am spus și în titlul nostru, ca FC să devină un succes, să fie un succes. Raportul nu subliniază specificul activităților raportului pe plan regional, anumite astfel de aspecte apar în raportul nostru, cum ar fi uh, volumul de investiții mobilizate, distribuirea geografică și uh, rolul băncilor promoționale. Toate acestea foarte importante în contextul regional. EFSI Fondul European de Investiții și Strategice a fost înființat în 2015 ca parte al planului de investiții pentru Europa pentru a acoperi uh, deficitul de investiții care a urmat uh, crize economice și financiare care a început în 2008 și care s-a repercutat în toată Europa mai apoi. EFSI a fost uh, constituit în cadrul BEI cu un comitet de pilotaj, steering board, care conține și reprezentanțe Comisiei, dar și reprezentanțe ai BEI. Inițial a fost uh, uh, inițiat cu 16 miliarde garanții europene și 5 milioane de la BEI. Ideea este de a avea 1,6 miliarde fonduri proprii plus o mobilizare de peste 350 de milioane care trebuiau mobilizați până în iulie 2018. Uh, toate politicile europene, practic, au fost acoperite cu accent pe IMM-uri. Deci, peste tot în Europeană, toate statele membre. Ideea este ca noi să evaluăm dacă EFSI a fost într-adevăr eficient în munca sa de sprijinire a investițiilor suplimentare necesare pe tot cuprinsul Uniunii Europene am acoperit uh, operațiunile EFSI de la lansarea sa în 2015 până în iulie 2018. Astfel, uh, am uh, evaluat performanța prin auditul respectiv, performanța um, portofoliului, am făcut analize eșantionate și ne-am consultat cu diversele părți interesate, și experți din domeniu. Am consultat și multe alte părți interesate, um, de la ombudsman pentru abordarea privind cetățenii, până la Comitetul Regiunilor sau CESE, Comitetul Economic și Social. Într-o fază Preliminar am contactat pe mai mulți deputați europeni care s-au arătat uh, interesați de EFSI pentru a înțelege și uh, abordarea parlamentară a acestui proiect atât de complex. Vă mulțumesc tuturor pentru concursul pe care l-ați dat. Am observat că BEI a reușit să aducă mai bine de 59 de miliarde, așa cum a promis. Și 65,5 miliarde au fost într-adevăr mobilizate până în iulie 2018. Mai mulți factori au contribuit la asta. În primul rând, FC a fost, o, a fost stabilit ca o uh, garanție bugetară de către BEI, s-au acordat flexibilitate operațională, s-au uh, pus pe portofoliul de investiții mai puține constrângeri, uh, la nivel guvernamental s-a privilegiat uh, fluiditatea operațională și s-a pus accentul pe băncile și instituțiile promoționale. Practic, EFSI uh, a reușit să-și, să crească de 10 ori riscul operațional față de situația din 2014. Însă aceste operațiuni cu risc înalt și valoarea operațiunilor respective, consemnate de BI, nu s-a ridicat deloc la înălțimea așteptărilor, BEI, într-adevăr, uh, și-a asumat mai mult uh, risc, dar cu instrumente financiare uh, clasice, pe termen lung și cu contrapartide mai riscante. Um, aceste fonduri s-au intersectat și cu fondurile specifice europene, mai ales în domeniul transporturilor și energiei. Mai mult decât atât, am invitat Comisia și BI tocmai pentru a, a se gândi pe viitor la posibile, posibile suprapuneri în acest uh, domeniu, uh, inclusiv suprapunerea cu fondurile structurale și de investiții europene. Și tocmai la asta m-aș referi la aceste suprapuneri la momentul auditului nostru, pentru că operațiunile au însemnat, uh, au început la uh, proiecte de infrastructuri mari care erau deja în curs și unde EFSI a intervenit mai încolo. Însă, bineînțeles că autoritatea de uh, finanțare trebuie oricum să cheltuiască acești bani. faptul că s-a considerat că trebuie o adiționalitate oferită uh, împreună cu alte instrumente financiare clasice um, și cu proiecte mai, de mai mare risc, nu înseamnă că n-ar fi putut proiectate, finanțate aceste proiecte din uh, uh, alte, alte surse. Oricum, o treime din aceste proiecte se pare că ar fi fost finanțate chiar dacă nu intervenea EFSI Promotorii de proiecte au preferat, bineînțeles, FC, finanțarea FC, pentru că era uh, mai ieftină și putea fi rambursată pe un termen mai lung. Dar ar fi putut finanțate astea și din surse publice sau private sau de către BEI prin operațiunile sale obișnuite, normale. Metodologia pentru a uh, Uh, estima investițiile mobilizate a fost uh, supraestimată în general uh, cât privește efectul de pârghie din economia reală și mai bine zis efectul multiplicator pe care îl aducea EFSI. BI spune că EFSI a mobilizat anumite cifre, dar ea include toate investițiile generate din toate proiectele indiferent de cât a contribuit efectiv FC la aceste proiecte. Și considerăm deci că efectul multiplicator este supra-licitat. Uh, Mai mult decât atât, au existat diferite surse de finanțare, diferite operațiuni. Doamna președinte întrerupe și cere vorbitorului să vorbească mai rar. și am avut diferite surse de finanțare, dar uh, acest lucru nu a reușit să uh, ridice efectul de pârghie. Au existat diferiți indicatori pentru toate instrumentele de finanțare uh, europene, pentru garanțiile bugetare, dar cu toate acestea transparența scade și deci și posibilitatea de a evalua rezultatele. Portofoliul EFSI la sfârșitul lui 2017 era cuprins în limitele prevăzute pentru investiții în diferite politici specifice, dar concentrarea geografică a EFC pentru operațiunile finanțate nu a fost suficient de echilibrată. Multe dintre proiecte au ajuns în uh, cele 15 state membre uh, ale Uniunii Europene acolo unde au existat uh, bănci de promovare și de investiții care au fost extrem de active, acolo unde a existat asistență tehnică. Și asta se poate vedea clar la pagina 11 până la 36 în raport, dar și în aliniatul 34. După părerea noastră, era nevoie de sprijin pentru aceste bănci investiționale care să fi fost declanșa mai devreme și atunci rezultatele ar fi putut să fie mult mai bune încă de la bun început. Mai mult decât atât, Având în vedere că nu am primit informații despre numărul de, exact de proiecte uh, uh finanțate, nu putem să raportăm asupra lor. Noi am ajuns la concluzia că FCDA a fost eficient pentru a întruni fonduri, pentru a sprijini uh, investiții substanțiale suplimentare în Uniunea Europeană, dar cu toate acestea, raport Dul estimă că mobilizarea nu ține seama concret de fapte, și anume că anumite operațiuni FC au înlocuit alte operațiuni BEI și alte instrumente financiare, sau nu ține seama de faptul că parte din sprijinul FC a fost acordat unor proiecte care oricum au fost finanțate din alte surse de finanțare. Mai mult decât atât, trebuie să luăm măsuri pentru a îmbunătăți repartizarea geografică a sprijinului acordat prin acest instrument și să prevedem asistență tehnică pentru autoritățile naționale și pentru autorități care, după părerea noastră, uh, trebuie să fie luată în considerare încă în momentul conceperii proiectului. În concluzie, ne dorim să avem activități de conștientizare uh, care să fie implementate pentru a cunoaște, face cunoscut cât mai bine acest, uh, această sursă de finanțare. E vorba de promovare, informații țintite către autorități, training pentru cei care nu au suficiente competențe în domeniu și sprijin național pentru a pregăti dosarele. După părerea noastră, și nu spun asta pentru că sunt în comisia dumneavoastră, toate aceste aspecte sunt importante având în vedere complexitatea gestionării fondurilor EFSI. Și plecând de la aceste observații, noi am formulat uh, câteva recomandări. Să promovăm utilizarea justificată a fondurilor uh, în cadrul EFSI, să încurajăm complementaritatea între diferite surse de finanțare și garanții de la buget, s Să îmbunătățit evaluarea altor proiecte, eventuale proiecte EFSE care ar putea fi eventual finanțate și din alte surse, să evaluăm mai bine investițiile mobilizate și să îmbunătățim repartizarea geografică a proiectelor susținute prin EFSI. Ne bucurăm de faptul că am avut o cooperare foarte bună cu BEI și cu Comisia Europeană și, foarte important pentru noi, Comisia și BEI au acceptat toate cele cinci recomandări pe care le-am formulat. Și parte dintre acestea sunt deja implementate, mă refer la recomandările B și C. Și întâlnirea de astăzi este deosebit de importantă din această perspectivă, pentru că, de fapt, ne confirmă încă o dată, și am avut ocazia să spunem acest lucru deja, că finalizarea unui proiect nu înseamnă sfârșitul acestei proceduri, ci începutul, pentru că urmează etapa de monitorizare, la etapa, o etapă ulterioară uh, și acest lucru trebuie să fie pus în practică de către Comisie și de către BEI. Vă mulțumesc pentru atenție și sunt gata să vă răspund la întrebări. Thank you, Mr. Brinkata. Thank you very much. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Înainte să vă ofer posibilitatea să reacționați pe scurt față de uh, ceea ce s-a spus. Mai întâi aș dori să-l invit pe reprezentantul BEI, domnul Manuel Pinto, să ia cuvântul. Bun venit în Comisia Regii, vă rog aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte, bună ziua, domnule Brincă, stimați membri ai Comisiei Regi. Vrem să vă mulțumim pentru că oferiți BEI posibilitatea să participe la această sesiune dedicată raportului special Curții de Conturi referitor la utilizarea fondurilor EFSI. Aș dori să încep prin a mulțumi echipei de auditare de la curte, dar și comisiei pentru cooperarea excelentă înainte de publicarea raportului. Dacă ne examinăm EFSI, observăm că funcționează foarte bine și e pe cale să își atingă obiectivul, să mobilizeze fondurile scontate așa cum au fost prevăzute până în 2020. Obiectivul inițial de a avea 315 miliarde a fost chiar și depășit. În iulie s-a ajuns la 300 34 de miliarde. Și astăzi, în ziua de astăzi, suntem la aproape 393 de miliarde. Adiționalitatea reprezintă un suc succes și uh, BEI nu ar fi putut să financeze toate aceste operațiuni fără garanțiile și evaluarea de risc. În orice caz, n-am fi putut să facem asta în aceeași proporție. EFSI ne-a permis să uh, sporim sfera de acoperire, tipul de clienți și tipul de proiecte. Înainte de EFSI, nu puteam decât să desfășurăm un număr limitat de activități de risc sau proiecte de risc, care de fapt reprezentau doar 6% din finanțarea totală oferită. Și, datorită garanțiilor europene, am ajuns la o rată de aproape 30% pentru astfel de proiecte care pot fi înscrise în rubrica proiecte speciale. În, în um, infrastructură și inovație implementate de BEI, aproape 76% din clienți sunt acum noi parteneri și, în final, dar nu în cele din urmă, 25% din proiectele EFSI uh, au fost cofinanțate în cooperare cu alte surse de finanțare. Și, pentru a pregăti următorul cadru financiar multianual, trebuie să ne asigurăm că vom respecta principiile care ne-au permis să avem astfel, un astfel de succes, atât în interiorul cât și în afara Uniunii Europene banca noastră acoperă foarte multe operațiuni și acest lucru s-a făcut până în iulie 2018. E etapa supranumită FC1. În uh, această perioadă, Parlamentul European și Consiliul au votat o prelungire și o extindere a EFSI, EFSI 2, etapa 2. Și aceasta va continua până la sfârșitul cadrului financiar multianual actual, care se va termina în 2020. Această prelungire ne-a permis de asemenea să revizuim regulamentul EFSI și să îmbunătățim neajunsurile constatate în prima etapă. Mare parte din îngrijorările evocate de curte au fost uh, deja rezolvate prin acest regulament EFSI 2.0 și în același timp anumite din recomandările curții sunt considerate drept deja implementate, chiar așa cum spunea domnul Brincat. Uh, acest lucru e cazul și pentru recomandarea referitoare la îmbunătățirea evaluării uh, potențialului de finanțare din alte surse și, mai mult decât atât, uh, metodologia de, uh, efectului multiplicator a fost îmbunătățită împreună cu Comisia, în așa fel încât să ne asigurăm că evităm suprapunerile. Și bordul a adoptat o, această nouă metodologie de calculare a efectului multiplicator în octombrie 2018. Mai mult decât atât, metodologia a fost ad, adoptată în uh, martie și va fi utilizată pentru noile proiecte finanțate în cadrul etapei FC 2.0 și vrem să ne asigurăm că se ține seama doar de suplimentele de finanțare utilizate pentru finanțarea EFSI. Doamnelor și domnilor, în ceea ce privește repartizarea geografică, evident că putem face și mai bine. Noi ne dorim să avem o cât mai bună repartizare peste tot în Uniunea Europeană, însă ceea ce contează este ca finanțarea să ajungă acolo unde într-adevăr e nevoie de ea și poate reprezenta o diferență notabilă. Trebuie totuși să vedem evoluția pozitivă. Este absolut natural ca dimensiunea, volumul economiei să influențeze amploarea sau uh, volumul investițiilor ce pot fi susținute. Deci, concentrația geografică nu poate fi calculată doar pe baza volumului operațiunilor ce au fost uh, semnate, finanțate. Așa zisele 15 state membre reprezintă 90% din PIB-ul uh, Uniunii Europene. Inițial, investițiile țineau seama de acest criteriu PIB dar, mai recent, uh, există investiții în noile state membre și acestea au sporit în mod considerabil și încercăm să favorizăm multe state membre de dimensiuni reduse, care poate au fost cele mai afectate de către criza economică. Spre exemplu, Grecia, Estonia sunt primele țări cele mai uh, favorizate pentru aceste investiții, după care urmează, Grecia, uh, urmează Spania și Bulgaria. Uh, Deja, de foarte multă vreme, atât Comisia cât și BEI și-au dorit să îmbunătățească repartizarea geografică și am cooperat cu diferite bănci locale de promovare investiționale care au cunoștințe foarte precise despre nevoile care există. Mai mult decât atât, avem și platforme de cooperare consolidată, ceea ce ne oferă să avem o acțiune mai țintită, mai ales prin acele hub-uri de consiliere. Și când vine vorba de, ultima, de prima recomandare, să avem uh, diferite finanțări pentru proiecte cu risc ridicat prin BEI și EFSI, vrem să vă asigurăm că noi facem tot ceea ce ne stăm putință să identificăm oportunități pentru a putea realiza acest tip de finanțare atunci când aceasta se justifică pe deplin. Vă mulțumesc! Thank you very much! Mulțumim! Da, într-adevăr, avem dreptate, acum putem asculta toate argumentele și vă mulțumesc tuturor pentru cordialitate și pentru cooperare. Doamnelor și domnilor, avem doar doi coordonatori. Bun, deci dacă îmi permiteți, am să deschid lista de înscrieri la cuvânt. Domnul Zeland, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. Und äh, vielen Dank, Herr Brinkert, und äh, Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Și mulțumesc și colegilor uh, de la Curtea de Conturi pentru faptul că au uh, redactat acest uh, raport mult așteptat despre cum funcționează EFSI. Curtea de Conturi întotdeauna dă, de, dă dovadă de o oarecare reținere în rapoartele sale și dacă încercăm să facem abstracție de aceasta și Um, trecem la, la rezultatele acest, din acest raport, ne dăm um, ne apropiem de ceea ce ne temeam. Uh, eu vin dintr-o țară în care uh, multe sectoare uh, au fost distruse și vedem în aceste proiecte, proiecte care sunt inutile. M-am uitat peste proiecte. Cu, 100, cu sute de milioane se finanțează proiecte, proiecte energetice, um, parcuri eoliene offshore, gigantice, unele în fața, în, în dreptul coastei uh, britanice sau proiecte pentru um, transportul de gaz. Apoi, multe bănci de dezvoltare uh, s-au servit de la EFSI cu proiecte pentru proiecte prevăzute deja de aceste bănci. Și uh, practic nu mai am mai făcut rost de niște bani în plus de la BEI. Proiectele de cercetare apoi. Au fost promovate proiecte cu zeci de milioane și mă întreb dacă uh, încercați să ne uh, fraieriți. Un proiect uh, supa de pui ca uh, medicament pentru uh, vacile de lapte sau uh, pastile cu ciocolată pentru combaterea bolilor cardiace și așa mai departe. M-am oprit uh, la un moment dat din citit. Deci am văzut că Bay cu FC a reușit să-și uh, crească bilanțul și să fie acum cea mai mare bancă de dezvoltare uh, din lume. Însă um, ideea de a se promova investiții strategice prin acest instrument cred că nu s-a concretizat. Trebuie să mai lucrăm la asta. Thank you very much, Mrs. Krell. Mulțumesc foarte mult, doamna Krell. Aveți cuvântul. Thank, um... Uh, Mulțumesc. Încă n-am avut timp să uh, um, citesc raportul. Am urmărit uh, cele spuse de domnul Brincat și sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Țeller. Uh, eu n-am fost niciodată o mare susținătoare a acestui program de investiții, iar rezultatele pe care ni le-ați prezentat nu prea mă conving că ar trebui de acum încolo să fie o mare susținătoare. Sincer, S-au luat bani de la Orizont, de la mecanismul de conectare a Europei. Eu cred că aceste uh, instrumente ar fi trebuit să fie consolidate prin bugetul Uniunii Europene și nu să se facă ceea ce s-a făcut cu EFSI. Iar apoi am, i-am ascultat pe reprezentanții BEI, cifrele sună minunat, însă Uh, statisticile știm foarte bine că pot fi interpretate uh, cum vrei. Țări știm foarte bine că proiectele vor fi în țările care au 92% din PIB. Uh, iar distribuția geografică n-a funcționat. Ce pot să spun? Nu pot decât să sper că uh, EU, proiectul uh, succesor al EFSI, va fi mai uh, potrivit și mai adaptat, însă o legătură mai puternică cu... Um, însă, pentru munca mea la regulamentul privind dispozițiile comune, nu mă ajută la nimic. În principiu, mai degrabă mi se confirmă ceea ce mă temeam că se va întâmpla. Mulțumesc, doamna Maletici. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă mulțumesc pentru acest raport excelent. De altfel, ceea ce apare în raportul dumneavoastră a fost la fel și discutat aici, în Parlamentul nostru european. Încă de la început noi ne-am pus întrebarea, finanțăm proiecte riscante sau nu? Vor exista înlocuitori pentru finanțarea EFSI? Ehm, ce se va întâmpla cu coeziunea? Ce se va întâmpla la final cu implementarea EFSI? Deci întrebarea mea merge uh, înspre toate proiectele care țin de gazoducte. Încă de la bun început, Comisia și BE au avut o anumită idee despre tipul de proiecte ce trebuie să fie finanțate. Care au fost cele care au fost uh, refuzate? Au existat proiecte riscante pe care ei până la urmă au uh, considerat că nu vor să le finanțeze și care era motivul pentru care au luat această decizie. Dacă e să continuăm cu EFC sau nu, trebuie să știm întâi aceste lucruri. Oare avem suficiente proiecte sau nu? Eu uh, Susțin cele spuse pentru că această discrepanță trebuie să fie acoperită și fondurile de coeziune nu sunt suficiente, celelalte instrumente, nici ele nu sunt suficiente, sunt bune pentru complementaritate, pentru a avea și finanțare privată, pentru a putea avea efectul de multiplicare. Deci, avem proiecte în pregătire, proiecte uh, riscante și, evident, ultimul aspect reprezintă repartizarea geografică. Noi pregătim raportul nostru în ceea ce privește operațiunile finanțate de către BEI și am ajuns la concluzia că peste 90% din fonduri au fost investite în 5 state membre mari. Deci, dacă ne uităm și analizăm toată activitatea, se ajunge exact la aceeași concluzie – și acum, bei, să știți că nu puteți spune că, păi da, dar stați că noi când am calculat ne-am bizuit pe PIB și am, avut la o am ajuns la o imagine total diferită. Nu, rolul dumneavoastră, așa cum scrie în tratate, este să scădeți inegalitățile care pot exista între statele membre. Și nu puteți doar așa să schimbați punctul de vedere despre felul în care banii sunt cheltuiți. Nu! trebuie să ține seama de faptul că în țările mai puțin dezvoltate nu există suficientă capacitate de finanțare și atunci BEI trebuie să facă asta, să susțină țări mai puțin dezvoltate comparativ cu cele care au capacități pentru că sunt dezvoltate. Deci ideea este să reducem uh, discrepanțele și inegalitățile și la nivel geografic și economic. Mulțumesc! Domnul Van Nisteroi, da, ca să completez cele spuse până în prezent, Mulțumesc pentru informații, domnule Brincat. Da, mi-a plăcut felul în care uh, ați prezentat. Știu că deja acum o lună de zile am discutat despre asta, multe lucruri au fost deja spuse și s-a recunoscut, de fapt, în uh, raport exact ceea ce am uh, dezbătut. O primă întrebare. De ce avem acest raport acum? Tocmai când uh, ne-am terminat prima lectură și negocierile pe InvestEU. Dacă anumite lucruri ar fi putut să fie luate în considerare de către comisie, nu? Dacă am fi știut. Uh, comisia spunea, păi da, bun, până acum nu era ținta noastră repartizarea geografică echilibrată, dar de acum înainte să știți că o să o facem. Mă gândesc că, da, dacă raportul ar putea influența ceva, vă felicit. Apoi, adiționalitatea. Eu m-am mirat când uh, am auzit uh, uh, uh Bay spunând acest lucru. Noi ne-am luptat pentru adiționalitate și am vrut să obținem finanțare de pe pia- piațe financiare. Și vreau să-mi spuneți exact care este această adiționalitate, care este mobilitatea. Și o ultimă observație. Am impresia că rapoartele dumneavoastră ale Curții de Conturi sunt într-adevăr foarte importante, pentru că comisia de multe ori vine și pune așa câte o cereașă pe tort, pe aici, pe acolo, mai dă cu un pic de zahăr praf, dar noi dacă ne uităm la o perioadă care durește, durează șapte ani, avem diferite surse de finanțare și trebuie să spunem foarte clar nu putem să, ne, să continuăm să punem așa cireșe pe tort, adică să dăm cu bani acolo unde e nevoie de ei. Nu! Uh, trebuie să avem politici integrate la nivel orizontal și trebuie să avem în fiecare zi un fel de imagine concretă a cum stăm cu finanțarea. De ce se uh, finanțează întotdeauna doar, uh, doar statele mari? Asta, impresia asta o avem noi din partea Comisiei. Și vrem să ne întoarcem înapoi un pic în realitate uh, și să vedem lucrurile așa cum sunt. Politicile trebuie să fie continuate, dar uh, mă gândesc că până la urmă o să se vadă, nu? Că aceste politici până în prezent au, avut neajunsuri. Mulțumesc. Alte observații din partea colegilor? Bun, nu mai dorește nimeni, atunci uh, în numele membrilor regii care susțin AFC ca și nouă oportunitate și nou, uh, nou instrument, nouă șansă, pot să vă spun că acest instrument este într-adevăr foarte necesar, foarte util și durează până când acesta avansează pentru a deveni un succes de plin, așa cum scrie și în titlul raportului, de fapt. Nu e vorba doar de probleme, ci trebuie să punem accentul pe modul în care putem transforma EFSI într-un succes de plin. Și am apreciat și observația dumneavoastră referitor la instrumentul InvestEU. Bulgaria a fost menționată ca una dintre acele țări care se află pe o, această cale a participării de succes. Uh, E adevărat că, bun, PIB-ul nostru era foarte scăzut. În Bulgaria, FC intervine într-o fereastră de oportunități pentru IMM-uri, pentru că avem bănci de promovare. Dar eu cred, într-adevăr, că este una dintre acele șanse pierdute pentru Bulgaria și o șansă pierdută și pentru anumite alte state membre. De ce? Pentru că cea mai mare parte din EFSI a fost inițial uh, direcționată doar spre anumite state membre. Și asta nu doar pentru că vorbim aici despre repartizarea geografică echilibrată, dar vorbim și despre gradul de pregătire al statelor membre de a accepta acest nou model investițional, de a crea platformele naționale, uh, care să poată prezenta aceste oportunități, să poată uh, coopta resurse suplimentare pentru proiecte investiționale în statele membre. Așa că aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru acest raport, pentru că acesta menționează felul în care va trebui să mai lucrăm în așa fel încât instrumentul acesta să fie și mai popular pe viitor și mai bine pregătit și mai de succes, în așa fel încât să avem proiecte încununate de succes. Iată, acesta era comentariul meu personal ca și membră a regii, ca și reprezentantă din Bulgaria și acum, domnule Brincat, vă dau cuvântul pentru a reacționa la câteva din comentariile formulate. Mulțumesc, doresc să le mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție pentru explicațiile date. Nu uh, intenționez să fiu uh, uh, să am un ton polemic. Dezbaterea a fost una pozitivă, constructivă. Există câteva elemente pe care aș dori să le menționez dincolo de a le mulțumi tuturor celor care au participat în dezbatere. Adesea se spune că, da, FC1 ar fi putut uh, uh, funcționa mai bine, am avut FC2, iar acum vom avea Invest EU. FC2, mă uit la uh, întrebările frecvente din uh, decembrie 2017. Deci în FC2 uh, a existat un angajament de a se corecta ceea ce nu s-a făcut uh, bine în FC1, dar deocamdată nu putem judeca dacă a fost numai o listă cu dorințe sau dacă aceste lucruri uh, au și fost puse în aplicare. În ceea ce privește Invest EU, urăm cât se poate de mult succes, dar, bineînțeles, deocamdată de-abia se încheie negocierile între Consiliul Comisiei și Parlament și uh, acest instrument va interveni numai când uh, în uh, cadrul financiar multianual va fi finalizat. Am luat notă de punctele menționate de 2-3 uh, vorbitori diferiți și de către noastră, doamnă uh, președinte, și aș vrea să vă explic de, de ce am avut uh, această abordare privind diversificarea geografică? Știu că în comunicatele de presă acest subiect a fost uh, tratat uh, sau a fost văzut ca fiind neadecvat, însă aș vrea să fac referire la um, ceea ce a fost acordul final în uh, observațiile uh, de la concluzie. Uh, concluzii asupra cărora s-a căzut de acord împreună. B a acceptat recomandările noastre privind distribuția geografică, dar de, în plus au asumat un angajament mai important și am să citez din text, să nu credeți că interpretez eu lucrurile. Comisia și BEI ar trebui, prin Comitetul de Coordonare al EFSI, să, să analizeze cauzele uh, distribuției geografice uh, constatate și uh, să uh, va lua măsuri pentru a uh, redresa lucrurile. Comitetul de coordonare va măsura efectele măsurilor luate până la finalul lui 2019. În ceea ce privește diversificarea geografică, până la urmă totul um, se rezumă la dacă măsurile au fost corecte sau nu, din, uh, dacă măsurătorile au fost corecte. Din punctul meu de vedere, acestea nu dau o imagine completă, pentru că um, trebuie um, să vedem și proporția față de mărimea economiilor. Uh, Nevoia de infrastructuri însă apare în regiuni din Uniunea Europeană mai puțin dezvoltate. Este corect că statele membre mai mari au capacitate mai mare de a absorbi fonduri EFSI. Însă trebuie abordată și problema lipsei uh, um, um a utilizării fondurilor EFSI în statele UE 13 Până în iunie 2018, numai câteva proiecte au fost făcute în aceste țări. Unii ne întreabă care sunt motivele uh, pentru faptul că proiectele EFSI s-au concentrat în UE 15. În primul rând, e adevărat. Uh, EFSI este un instrument uh, bazat pe piață. Cererea este mai mare în UE 15 pentru că economiile sunt mai mari, dar și sectorul bancar și fi- piețele financiare sunt mai dezvoltate. Uh, băncile naționale de dezvoltare, intermediari și cofinanțatori sunt mai dezvoltate și au o capacitate mai mare de finanțare în Franța, Italia, Germania, Spania. Asta arată uh, nevoia ca capacitatea celorlalte state membre să crească. Aș vrea să mai menționez un lucru, un lucru mm, cu care m-am confruntat uh, uh, când am discutat cu un uh, post de televiziune din Estonia. Au adresat o întrebare sinceră. Au întrebat cum ne-am descurcat noi, țara noastră. Și ne-au întrebat pe noi, pentru că părea că opinia noastră este diferită față de ceea ce li s-a spus lor. Am să vă fac referire la acest interviu. Cred că cel mai, cele mai importante elemente care au reieșit din discuție a fost că dacă ne uităm la cifra 11 pe pagina 37, vedem că Estonia este unul dintre statele membre care a primit cele mai puține fonduri în termeni absoluți. Însă, pe de altă parte, este o cifră destul de ridicată față de PIB-ul Estoniei. Pe de altă parte, ca euro per capita, Estonia este în a doua jumătate a clasamentului, cu mai puțin de 60 de euro finanțare per capita, iar cele, cele uh, cinci state membre cele mai uh, primele cinci state membre din, din clasament au primit peste 120 de euro per capita. Însă, cred că acum Comisia și BEI au acceptat recomandările, au acceptat și un mod practic de a aborda, de a răspunde la aceste recomandări. Uh, pentru că una este să spui, da, da, am luat notă de recomandări, uh, le acceptăm, și alta este să îți asumi un angajament pentru un mecanism. Și deci asta este uh, angajamentul, uh, evaluarea cauzelor uh, uh distribuției geografice. Acum trebuie să acționeze, nu mai uh, este timp de pierdut. Comitetul de coordonare al EFSI va trebui să uh, măsoare efectul măsurilor luate și există și un termen pentru asta, sfârșitul lui 2019 și asta cred că trebuie să ne dea asigurările necesare. Aș vrea să spun clar, când am început să redactăm acest raport, nu am vrut să tragem pe nimeni prin noroi. Singura noastră preocupare a fost că EFSI a fost uh, puțin uh, prezentat într-un mod un pic grandios. Uh, poate că ar fi fost nevoie de un pic mai multă modestie în uh, comunicatele de presă, dar să fim optimiști. Sperăm că acest uh, exercițiu va fi văzut în lumina uh, în care a fost și în spiritul în care a fost și uh, făcut, și anume într-un mod constructiv, care uh, își dorește să, uh, cu uh, modestie, să participe la îmbunătățirea situației existente. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare impresionantă chiar. Sper că veți continua munca dumneavoastră în același spirit. Vă mulțumesc pentru participarea la reuniunea Comisiei Regii. Acum avem următorul punct pe ordinea noastră de zi și anume un schimb de opinii cu domnul Marc Lemaitre de la Comisia Europeană, director general pentru politica regională și urbană. Însă, dumnealui va sosi numai în aproximativ 20 de minute. Am inițial alocase mai mult eh, timp uh, punctului precedent. Putem face o pauză acum, timp de 20 de minute. Sau să ținem reuniunea coordonatorilor cu doi dintre coordonatori. I don't think so. Credeți că vom fi mai mulți la sfârșit? Doamna președinte, nu cred. Pot să îi rog pe consultanții, pe consilierii politici să verifice dacă pot veni coordonatorii? Yes, please. Five, five. Luăm o pauză de 5 minute și apoi uh, reuniunea coordonatorilor pentru a folosi acest timp.